Mes chers collègues. Foarte bine. Dragi colegi, vă urez bun venit la întâlnirea de astăzi a Comisiei de Dezvoltare Regională. Vă mulțumesc să binevoiți să adoptați ordinea de zi. Dacă nu sunt comentarii sau observații, ordinea de zi este considerată adoptată. Doresc de asemenea să vă înștiințez că Forumul Regiunilor Ultraperiferice, care este organizat odată la 2 ani de către Comisia Europeană, a fost anulat în luna martie din uh, motivele binecunoscute. Comisia Europeană recent ne-a informat că acest forum va avea loc pe 12 și pe 13 octombrie. Cât de curând veți primi invitația de participare și vă încurajez chiar și pentru membrii care nu vin din regiunile ultraperiferice, să participe la acest forum. Avem plăcerea, cu ocazia întâlnirii de astăzi, să urăm bun venit Ministrului Economiei, a Energiei, președintele în exercițiu al Consiliului Uniunii Europene, domnul ministru Peter Altmaier, care se conectează de la Berlin uh, prin videoconferință și, cum spuneam, îi urez bun venit la lucrările comisiei noastre din această după-amiază. Domnule ministru, în numele întregii Comisii de Dezvoltare Regională, încă o dată, bine ați venit! Suntem bucuroși să putem să avem un schimb de opinie cu dumneavoastră astăzi. Ați preluat președinția Uniunii Europene într-un moment de răscruce, un moment istoric și multă lume vă așteaptă. Poate că aveți senzația că așteptările sunt prea mari. Sunt de acord, dar uh, răspunderea dumneavoastră este de-a dreptul considerabilă pentru următoarele săptămâni și luni, mai ales pentru că Uniunea Europeană are nevoie de un buget care să mulțumească pe toată lumea. Ne dorim să obținem cel mai bun acord cu putință. Pe de altă parte, suntem conștienți de faptul că acest exercițiu nu e deloc uh, ușor. Nimeni nu ignoră dificultățile cărora trebuie să le faceți față. Din cauza uh, faptului că economia s-a prăbușit uh, după criza uh, COVID-19, suntem obligați să reușim și Consiliul este obligat să obțină cel mai bun acord atât pentru redresare economică pe termen scurt, cât și pentru consolidarea pe termen lung a politicilor europene. Consiliul European, într-un context în care proiectul european este acum vulnerabil, este așteptat în domeniul solidarității. Să nu uităm că Europa s-a născut pentru și datorită solidarității. Și să nu uitați în timpul uh, reuniunii Consiliului că Europa poate să și moară astăzi din cauza lipsei de solidaritate. Suntem așadar nerăbdători să vă ascultăm, domnule ministru, să ne spuneți care sunt șansele de a obține un acord la următorul summit și Uh, de asemenea, să ne vorbiți despre uh, acest punct important pentru Parlamentul European, noile resurse proprii mobilizate, astfel încât uh, să avem suficiente mijloace de finanțare îndeopște pentru planul de redresare economică și sper că se va găsi cel mai bun echilibru cu putință. Intervenția masivă și directă a Uniunii Europene este necesară pentru a evita o uh, explozie a zonei euro. Domnule ministru, înainte de a vă da cuvântul și apoi a da cuvântul uh, coordonatorilor noștri, aș vrea să vă întreb dacă ați uh, simțit acest risc, că zona euro riscă să explodeze din cauza decalajelor dintre economii, uh, Uh, mai ales între cei care au putut să injecteze bani foarte rapid în economia reală și cei care nu au putut să o facă pentru că nu aveau suficiente lichidități uh, sau uh, diferența dintre statele care au putut să folosească politica ajutorilor de stat și cele care nu au putut să o facă. Este foarte clar că uh, fractura teritorială s-a adâncit, uh, șomajul a crescut și practic nicio regiune din Europa și niciun sector economic nu uh, au fost uh, scutite de uh, criză. Coeziunea trebuie să fie în centrul politicilor europene. Fondurile structurale ne-au permis să construim Europa și tot fondurile structurale ne vor permite să reconstruim Europa. Coeziunea nu înseamnă doar solidaritate. Coeziunea înseamnă și convergență pentru a avea uh, o mai bună creștere economică și în acest context comisia noastră consideră că este imperativ ca planul de redresare să respecte principiile tratatelor începând cu articolul 175 din tratate pe tema coeziunii sociale, economice și teritoriale. Prioritățile președinției dumneavoastră sunt prezentate în documentul pe care ni l-ați trimis și în care subliniați faptul că fondurile structurale sunt importante pentru a amortiza și a atenua repercusiunile economice și sociale ale pandemiei de COVID și pentru a stimula uh, redresarea economică în regiuni. De aceea și noi ne-am mobilizat și considerăm că este de răspunderea noastră să terminăm toate negocierile pe toate regulamentele care țin de competența comisiei noastre, regulamentul general al fondurilor, Uh, FEDER, Interreg, Fondul pentru o Tranziție Justă și REAC-OIU. Domnule ministru, avem așadar multă muncă, uh, vă urez succes și vă urez și mult noroc. Iar acum vă dau cuvântul pentru o intervenție de 15 minute maxim. Eh, merci, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte îmi voi vorbi limba maternă, dar aș vrea mai întâi să spun că vă mulțumesc dumneavoastră, dumneavoastră tuturor, uh, membrii Comisiei uh, Regii, pentru invitația dumneavoastră. M-am pregătit uh, ca să particip la această dezbatere în această după-amiază și vă mărturisesc că în calitatea mea de funcționar la Comisia Europeană, acum am, mi-am luat un concediu pentru nevoi personale de 26 <laughs> de ani. Pe vremuri am muncit în domeniul securității sociale a lucrătorilor migranți uh, și uh, pe tema regimului de securitate socială pentru persoanele care uh, se deplasau în sânul Uniunii Europene. Și sunt obișnuit să mă ocup de subiecte extrem, extrem de dificile și sunt foarte impresionat de complexitatea unora dintre ele și trebuie să spun că uh, știu că activitățile dumneavoastră sunt um, foarte utile, indispensabile. la, mi-aduc aminte de un profesor de la Universitatea din, din Salzburg, un profesor de economie, care spunea că uh, dacă va exista într-o zi o piață internă, pentru că vremea încă nu exista, cu siguranță, regiunile foarte bine dezvoltate vor fi privilegiate pe plan economic și pentru a evita uh, dezechilibrele, trebuie să creăm o politică structurală și de coeziune uh, de o mai mare amploare decât uh, era ea în trecut. Și dacă îmi permiteți să continui în limba germană, și aș dori să spun că tratăm cu toată seriozitatea președinția prin rotația Consiliului Uniunii Europene. Este o mare responsabilitate pentru noi toți. Este o responsabilitate cu atât mai mare cu cât ne aflăm în toiul acestei crize, în toiul acestei, uh, acestor probleme cele mai grave cu care s-a confruntat Uniunea Europeană. Suntem încă în uh, mijlocul pandemiei, nimeni nu știe dacă va veni un al doilea val, cât de puternic și cât de grav și periculos va fi și nimeni nu știe cum vom reuși să ne redresăm din punct de vedere economic. Și obiectivul nostru trebuie să fie ca Uniunea Europeană să iasă mai întărită din această criză și vom reuși acest lucru doar dacă vom colabora mai mult, dacă vom avea mai multă Europa și dacă vom da dovadă de mai multă solidaritate. Aceasta, acesta este nucleul uh, propunerii franco-germane um, convenită de cancelarul german Angela Merkel și de colegul său, domnul Macron, propunerea pe care uh, am uh, transmis-o apoi colegilor din restul Europei și ar fi important să găsim un compromis cu caracter istoric care spune cu toată claritatea că această Uniune Europeană pentru noi reprezintă mai mult decât o comunitate de, în scopurile fiecăruia personale. Știu cât de dificilă va fi activitatea pentru noi toți și știu cât, cât de greu va fi și pentru Germania să se ridice la înălțimea așteptărilor uh, din partea ei Uh, foarte multe state care dețin președinția uh, cu caracter rotativ cred că pot uh, rezolva toate problemele în șase luni și apoi se miră cât de repede a zburat timpul. Pentru președinția germană există o greutate suplimentară. Pe lângă provocările cu care ne confruntăm în mod normal, modul nostru de a lucra Um, este afectat uh, în mod fizic, uh, nu putem să organizăm mari uh, reuniuni cu sute de participanți, nu putem să continuăm uh, modul tradițional de a, lu- de a lucra, ceea ce îngreunează negocierea unor compromisuri, însă vă asigur că vă puteți baza uh, pe mine și din acest punct de vedere și, în mod sincer, trebuie să recunosc că în seama de modul în care sunt împărțite competențele în Guvernul Federal, um, Guvernul, uh, Ministerul de, de Economie are cinci competențe. Competitivitate, economie, Um, Consiliul care se ocupă de chestiunile digitale, coeziunea, Consiliul pentru Coeziune um, și toate aceste chestiuni înseamnă că trebuie să ne axăm pe problemele care sunt importante și să încercăm ca în legătură cu aceste puncte să găsim un răspuns uh, european și să gestionăm uh, această criză. Sper că vom reuși cu ocazia Consiliului European să înregistrăm progrese semnificative, de ce nu chiar să găsim și o soluție la problema care durerea de cap care ne preocupă cu to- pe toți, uh, CFM-ul și planul de redresare economic. Avem nevoie de un acord, am fi avut nevoie de acest acord deja um, de ceva timp și în calitate de optimist, domnule președinte, aș dori să vă spun că nu, eu nu cred că ideea europeană sau Uniunea Europeană uh, vor dispărea, însă nu va fi deloc ușor. Dacă vă gândiți înapoi la criza monedei euro a datoriilor suverane în anul 2010, în care, moment în care erau afectate mai multe state, Grecia, Portugalia, uh, Irlanda și așa mai, de, și așa mai departe. Uh, Ehm, puteți să vedeți că, pe de-o parte, există o divergență și a existat o divergență de opinii, însă, până la urmă, tot am reușit să dăm dovadă de eh, solidaritate. Până acum, ehm, toți membrii zonei euro sunt în continuare membrii ai zonei euro și înaintea crizei COVID-19, în toate statele cu monedă euro se înregistra o creștere economică, un mare succes, uh, și trebuie să ne stabilim obiectivul uh, ca uh, și în, ca redresarea economică să aibă loc în toate regiunile Uniunii Europene. Și de altfel, eu nu cred că există, uh, nu este vorba despre un, o contradicție, o contrapunere între regiunile bogate și cele sărace, pentru că Uh, tocmai pentru că există o piață internă, o creștere, creștere economică se resimte peste tot, ținând seama de lanțurile um, de furnizare care se extind, uh, care acoperă întreaga Uniune Europeană. Dacă vă gândiți la industria um, de autoturisme din Germania, um, are nevoie de piese de schimb uh, din Spania, din Italia, din Ucraina, din Uh, de, din Balcani și așa mai departe. Deci uh, este foarte important ca, dincolo de această cooperare normală, să uh, sprijinim mai mult regiunile defavorizate. Fondurile, de, fondurile structurale pentru gestionarea crizei sunt foarte importante. Inițiativa de investiții ca reacție la criza coronavirusului, CRII și CRII Plus au, fost adoptată de către Consiliu și de către Parlament într-un ritm uh, uh nemai întâlnit, extrem de rapid și este un uh, semnal uh, puternic pe care l-am uh, transmis. Uh, Sprijinim, de exemplu, reglementarea șomajului tehnic, care în Germania susține reducerea șomajului și susținem uh, prin, prin, aceste, prin aceste fonduri, de exemplu, achiziționarea de echipament de protecție, finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și acum trebuie să ne asigurăm că aceast, regiunile nu doar vor depăși această criză, ci vor ieși din ea mai uh, întărită. Uh, știți că există și propunerea React uh, EU, și ne dorim ca această propunere să intre în vigoare cât mai repede cu putință, pentru ca primii bani să poată fi uh, cheltuiți deja din, uh, de la 1 ianuarie 2021. Uh, deci, Um, eu v-aș lansa un apel să ne axăm pe propunerea făcută de Comisia Europeană, să încercăm să o modificăm cât mai uh, puțin cu cât mai puțin se poate. Știu că este dificil pentru că uh, putem discuta orice propunere care este făcută, însă propunerea făcută de Comisia Europeană ne dă un grad mai mare de flexibilitate. Ne dorim să ne axăm mai mult și uh, pe pactul ecologic și pe agenda digitală. Evoluția digitală cred că ne aduce uh, șanse, mm, aduce cu sine șanse imense, mai ales pentru regiunile defavorizate, pentru că între uh, chestiunea sediului uh, unui, unei întreprinderi um, nu mai este atât de importantă din punctul de vedere a legăturilor de transport, de exemplu, pentru o întreprindere uh, Uh, care lucrează în domeniul digital. Mult mai importantă este legătura internet, de exemplu, și deseori în regiunile, în anumite regiuni defavorizate, internetul funcționează mult mai bine decât în uh, alte regiuni care au fost mai puțin ambițioase din acest punct de vedere. Um, în ceea ce privește pachetul de coeziune, pachet atât de important pe dumneavoastră, ne dorim ca negocierile pe marginea acestui pachet să se încheie până la sfârșitul acestui an și eu o să mă implic personal uh, în acest sens. În ceea ce privește cele șase regulamente, ne dorim să ajungem la un acord politic, ceea ce ar uh, reprezenta baza uh, temeiul juridic pentru a um, cheltui cei mai mult, cei peste 400 de miliarde de euro în următoarea perioadă financiară și astfel am putea uh, garanta demararea acestor programe deja de anul uh, viitor. Este uh, ceva ce cetățenii așteaptă din partea noastră și pentru acest lucru avem nevoie, trebuie să facem două lucruri, să, căd, să cădem de acord foarte rapid pe marginea CFM-ului și a planului de redresare, chestiune la care m-am referit deja și am impresia că noua propunere a președintelui Consiliului European, Charles Michel, uh, vine în, în uh, întâmpinarea uh, dorințelor comisiei uh, dumneavoastră, mult mai mult decât se întâmpla până acum. Nu știu, puteți să-mi confirmați impresia pe care o am eu sau nu și dacă este, este o impresie corectă și reușim să mergem înainte, atunci ar trebui să lucrăm foarte repede la textele legislative. Nu trebuie să așteptăm până când va fi finalizat cadrul financiar multianual, ci în momentul în care ne dăm seama că putem merge înainte, ar trebui, um, este o recomandare pe care o pot exprima, decizia desigur uh, ține și de dumneavoastră, dar ar trebui să încercăm să reluăm Uh, dialogurile, negocierile tripartite după pauza de vară, dacă ajungem, da, dacă vom fi ajuns la un acord, ar fi foarte important să facem acest lucru. Au avut loc deja câteva întâlniri la, întâlniri la nivel tehnic în iulie, dar negocierile politice ar trebui să, înceapă, să înceapă cât mai repede uh, posibil. Știu că uh, vor fi negocieri dificile și că va trebui să discutăm, să depunem eforturi foarte mari. Este vorba de regulamentul cadru, de Fondul European de Dezvoltare Rural, de uh, Um, fondul Social European Plus, um, care nu ține de competențele mele, ci de competențele um, coleg, Interreg, Fondul pentru uh, uh, o tranziție justă, o tranziție uh, echitabilă. În, din acest punct de vedere, vă pot spune că în Germania am, am decis să renunțăm la cărbune, de exemplu, puțin mai târziu decât Franța sau Finlanda, pentru că uh, Ehm, centralele atomice vor fi oprite de la sfârșitul anului 2022. Drept urmare, când vine vorba de această tranziție de la cărbune, avem ehm, nevoie de puțin mai mult timp. Însă, este evident că ne confruntăm cu probleme majore cu caracter structural pe care încercăm să le depășim. Noi am pus la dispoziție fonduri din Germania pentru regiunile afectate de această tranziție, ne, dar ne dorim ca și regiunile din Polonia, din Cehia, de peste tot, unde va avea loc această tranziție, să există această asistență financiară. Eh, intenționăm ca la sfârșitul septembrie să organizăm o conferință la nivel eh, înalt eh, pe tema coeziunii în landul Saxonia-Anhalt, în orașul Halle, pentru că mm, ne dăm seama cât de importantă este politica de coeziune pentru depășirea acestei crize și ne-am bucurat dacă reprezentanții Parlamentului European ar putea, ar putea participa la această conferință. Și ehm, este Um, cred că se cuvine să mulțumesc uh, colegilor de, din președinția anterioară, președinția Croației, în uh, trioul uh, împreună cu uh, Portugalia și cu Franța, uh, cu domnul ministru Bruno uh, Le Maire, din, discutăm foarte bine, care și Franța urmând în viitor să Uh, la începutul anului 2022 să preia președinția uh, prin rotația Consiliului Uniunii Europene. Um, vom putea face progrese um, dacă toată lumea va da dovadă de compromis, nouă ne revine un rol de mediator. Nu putem lua singur o decizie, însă Um, voi încerca să um, fac ca negocierile și discuțiile între Parlamentul European și Consiliul general să se desfășoare uh, cât mai bine. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ministru. Începem dezbaterea potrivit uh, regulilor obișnuite. Dau mai întâi cuvântul uh, coordonatorilor, după care domnul ministru va răspunde. Deci, cum spuneam, începem cu coordonatorii. Mai întâi Andrei Novakov, coordonator PPE, care este și coraportorul nostru pentru Regulamentul General de Dispoziții Comune, precum și coraportor pentru Regulamentul REACT-EU. Îi dau cuvântul lui Andrei Novakov. Thank you very much, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule ministru. Înainte de a începe, aș vrea să fac lobby și vă rog să faceți uh, reclamă echipei dumneavoastră de aici, de la Bruxelles, pentru că văd că încă de la începutul președinției dumneavoastră au fost foarte eficienți și deja au obținut multe rezultate. Deci dacă continuați în acest ritm, ori nu o să ne mai rămână niciun fel de dosar pentru că lucrează atât de repede, ori nu ne vor mai rămâne dosare pentru că mâine la Consiliu nu se va obține un acord. Dumneavoastră, uh, în calitate de președinte, prin rotație, uh, sunteți responsabil. Domnule Altmaier, avem ceva în comun. Dumneavoastră, sunteți fiul unui miner și al unei asistente medicale și cred că înțelegeți foarte bine cât de greu le este familiilor din casa de mijloc în timpul acestei crize. Redresarea economică, crearea de locuri de muncă ar trebui să constituie coloana vertebrală a programului președinției germane, din punctul meu de vedere. În această privință, aș vrea să vă spun că uh, aveți uh, o job foarte greu. Trebuie să facilitați uh, negocierile la Consiliu mai bine decât uh, cu cutia de instrumente uh, și în niciun caz nu putem să acceptăm reducerea anunțate vineri de către Consiliu. Pro- care este problema noastră? În primul rând, calendarul pentru planul de redresare s-a anunțat anul 2022. Eu nu cred că statele membre și regiunile vor putea să aștepte atât de mult uh, și pe de altă parte, dacă um, termenele acordate sunt prea scurte, nu va fi timp pentru a accesa aceste fonduri și a desfășura proiecte. Deci dacă este valabil doar până în 2022, acest plan de redresare, răstimpul acordat statelor membre șeginilor este prea scurt. O altă problemă pe care trebuie să o soluționăm în următoarele săptămâni este obținerea unui acord pentru cadrul financiar multianual. Avem atât de multe proiecte în așteptare pentru că nu a fost adoptat noul CFM. Datorită motivației și dinamismului președinției germane, cred că putem să ieșim la liman. Sunt comis că înțelegeți că succesul unei președinții nu se numără în numărul de ședințe, ci în numărul de um, locuri de muncă create sau creșterea PIB-ului pe cap de locuitor în statele membre. Știu că, um, bazându-vă pe experiența dumneavoastră politică din ultimele decenii, știți foarte bine cum anume să procedați. Eu sunt coordonator pentru grupul PPE și uh, um, vorbesc și în numele uh, colegilor membrii PP de aici și vorbesc în calitatea mea de coraportor pentru uh, regulamentul cu dispoziții generale și vă rog să faceți ce puteți pentru a obține cel mai bun rezultat cu putință pentru regiunile noastre și pentru statele noastre membre. Mulțumesc, stimate coleg. Acum dau cuvântul uh, coordonatoarei grupului social-democrat Constanțe Crel care este coraportoare și pentru regulamentul general al fondurilor structurale și regulamentul REACT-EU. Uh, Constanțe Crel, aveți cuvântul. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru expunerea dumneavoastră, domnule ministru Altmaier. Sper că Uh, optimismul dumneavoastră va fi unul confirmat de acordul care va fi găsit în acest sfârșit de săptămână pe marginea CFM și pentru planul de redresare. Știți că în cutia de negociere pentru CFM se regăsește jumătate din, uh, se regăsește jumătate din fondurile uh, pentru coeziune, deci decizia privind CFM-ul va fi foarte, uh, foarte importantă pentru restul politicii de coeziune. Am o rugăminte urgentă cu ocazia negocierilor din Consiliu. Poate veți uh, fi atent să se țină cont de prioritățile Parlamentului European în momentul în care va fi stabilit mandatul de negociere pentru politica de coeziune. Mă refer la două chestiuni. Avem uh, Uh, am avut probleme mari cu președințiile anterioare în, uh, pentru a întări uh, poziția pactului ecologic european, de, de exemplu, um, și în, în regulamentul cadru cu dispozițiile generale. Deci sunt puncte importante pentru Parlamentul European și mi-aș dori să ajungem la o poziție de compromis. Uh, un compromis uh, nu înseamnă preluarea poziției Consiliului, ci găsirea unei, unei poziții comune. Propunerile președintelui uh, Michel nu cred că au fost primite atât de pozitiv în Comisia Regii. După cum a spus domnul Novakov, reducerile propuse în domeniul politicii de coeziune Uh, fac ca sumele să fie sub cele propuse de Comisia Europeană, ceea ce este inacceptabil pentru noi și eu sper că dumneavoastră în momentul în care veți negocia CFM-ul nu veți accepta uh, reduceri la politica de coeziune. Dacă îmi permiteți, aș mai spune și două lucruri uh, privind React EU. În această după masă vom prezenta, ne vom prezenta propriul raport în comisie și uh, cunosc amendamentele la care am lucrat împreună cu domnul Novakov. Deci uh, vom uh, propune câteva modificări la ce a propus Comisia. De exemplu, componenta socială a React, React-EU trebuie să fie mai consolidată, pentru că nu asistăm doar la o prăbușire din punct de vedere economic, ca urmare acestei crize COVID-19, ci sunt numeroase domenii sociale afectate Uh, de exemplu, familiile în care uh, femeile au avut foarte, s-au confruntat cu presiuni foarte mari uh, ca urmare a acestei crize. Trebuie să țină cont de toate aceste chestiuni când vom ajunge să ne redresăm din punct de vedere economic. Și o altă rugăminte. Poate ar trebui să ne gândim cum vom reuși ca proiectele transfrontaliere, de exemplu, sau mai ales în domeniul cooperării medicale, Uh, să fie susținută mai bine. Să sperăm că la începutul lunii septembrie, data de 7 septembrie, să putem adopta acest raport pentru ca el să ajungă cât mai repede posibil apoi în plenară, pentru că și noi uh, ne dorim ca din react în uh, acest an, ca acest proiect să fie adoptat, astfel încât toate proiectele să poată fi finanțate. În ceea ce privește uh, CTF săptămâna uh, uh, Fondul pentru finanțarea unei tranziții juste. Ne-am adoptat poziția în comisie, urmează să fie adoptată și în plenară și să începem cât mai repede negocierile tripartite și, în general, aveți dreptate, a spus în Uh, discursul introductiv uh, că politica de coeziune este foarte importantă nu doar pentru coeziune, ci și pentru redresarea economică după această criză, tocmai pentru că toate regiunile uh, sunt afectate. Deci nu doar regiunile care ar trebui să se bucure de cel mai mare sprijin, cele mai sărace și ținând seama că toate regiunile sunt afectate, putem transmite un puternic semnal de uh, Uh, solidaritate. Drept urmare, avem nevoie de decizii luate cât mai repede pe parcursul acestui an și sper că toată lumea va da dovadă de uh, compromis și am și eu așteptări la fel de mari din partea președinției germane, uh, precum le au și alții. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mulțumesc pentru numele Renew um, Andrei Knotek. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor, domnule ministru. În primul rând, ne bucurăm că sunteți alături de noi și vreau să vă felicit pentru președinție în numele grupului nostru. Din partea uh, Comisiei noastre de dezvoltare regională. Sunt uh, foarte multe lucruri pe care le așteptăm pentru politica de coeziune în următoarele două luni de zile. Coeziune care uh, este din ce în ce mai necesară în urma crizei coronavirusului și, de asemenea, pentru a ajunge la politici europene importante, cum ar fi cele din domeniul climei. Iată de ce, în primul rând, aș vrea să vă întreb dacă considerați că politica de coeziune este o politică a viitorului și dacă veți putea ajuta comisia noastră pentru a evita eventuale reduceri bugetare pentru politica de coeziune, așa cum au spus și colegii mei. În al doilea rând, legat de munca concretă care ne așteaptă în următoarele luni de zile. React EU este o adevărată prioritate, bineînțeles, și ne bucurăm să auzim dacă doriți să finalizați uh, negocierile la regulamentul privind uh, prevederile uh, generale și, bineînțeles, vă vom ajuta și colegii noștri de la Regii vor face toate eforturile în acest sens. Pe de altă parte, președinția germană ar trebui să dea dovadă de multă flexibilitate și de aceea vreau să vă întreb dacă sunteți dispuși să fiți destul de flexibili pentru a accepta compromisuri cu Parlamentul European în acest domeniu. O a treia întrebare, ca și doamna Crel, se referă la fondul de tranziție echitabilă cetățenii europeni sunt din ce în ce mai interesați de acest instrument, după cum știm, și bugetul ar trebui să crească. Toată lumea se așteaptă ca acest instrument să fie din ce în ce mai extins și de aceea vreau să știu care este poziția dumneavoastră, cum se poate finanța suficient de bine fondul pentru a face față nevoilor uh, din diversele regiuni. O ultimă întrebare. În calitate de cetățean al Republicii Cehe, ați vorbit foarte mult despre solidaritatea europeană, cu care sunt absolut de acord. Țara dumneavoastră, de exemplu, dorește să elimine energia nucleară despre care ați vorbit de asemenea pe viitor mai sunt și alte state membre care sunt împotriva energiei nucleare, însă există alte țări, precum țara mea, care nu au alte posibilități pentru a renunța la energia nucleară. Și deci această solidaritate, această uh, atitudine deschisă și mentalitate deschisă este absolut necesară pentru o viitor chiar și pentru țările care merg în direcția opusă dumneavoastră. Vă mulțumesc uh, încă o dată și grupul nostru vă mulțumește pentru cooperare. Mulțumesc foarte mult! Și acum din partea grupului uh, ID, domnul Cra. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru federal. În primul rând, luăm notă de faptul că înaintea crizei coronavirusului, ratele de creștere economică din Uniunea Europeană erau mult mai mici față de ratele de creștere economică în alte blocuri economice de pe planetă. Și acum, ca urmare a crizei coronavirusului, Um, scăderea performanței economice este cu atât mai uh, abruptă. Și acum înțeleg că doriți să depășim această criză impunând o politică economică de sus în jos prin uh, mai multe cheltuieli. Ne întrebăm dacă este o abordare, o politică corectă pentru că creșterea economică nu apare dacă fondurile sunt direcționate de la Bruxelles uh, către fața locului, ci doar dacă actorii locali sunt activi. În trecut am văzut că deja acum în regiunile mai defavorizate asistăm la o uh, depopulare masivă, oamenii se mută în regiunile mai performate din punct de vedere economic și că uh, Uh, subvențiile cheltuite nu duc la efectul uh, preconizat și ne întrebăm dacă nu ar fi momentul să discutăm despre zone economice speciale, să discutăm despre reducerea uh, reglementării, uh, cadrului de reglementare. Și, în al doilea rând, avem obiective contradictorii. Cred că pentru toată lumea este clar că pactul ecologic și uh, decarbonizarea va duce la reducerea uh, la reducerea performanței industriale. Industria auto germană acum este foarte pesimistă când vine vorba de perspectiv, perspectivele de viitor. Este un lucru valabil și pentru alte state, de exemplu Slovacia, unde pe cap de locuitor industria uh, auto este cea, mai impor- este cea mai importantă. Din punctul nostru de vedere, ar trebui să renunțăm la obiectivele climatice până când nu avem o bază economică. Deci, uh, nu putem să avem un program mamut, uh, cum este uh, decarbonizarea economiei, în condițiile în care economia ne este la pământ uh, ținând seama de efectele devastatoare ale crizei actuale cauzate de pandemie, nu mai dispunem de mijloacele necesare pentru a Um, ne ocupa de un uh, proiect atât de imens, atât de uh, nebunesc, încât chiar și uh, reprezentanții um, industria auto-europene se întreabă exact același lucru, dacă mai este posibil acum un asemenea proiect. Și, în ultimul rând, o altă chestiune, ținând seama de ce se întâmplă și în landul din care provin eu, Saxonia. Uh, noi o să dăm dovadă de solidaritate, însă în uh, Saxonia, la fel cum uh, este cazul și în Germania, venitul um, median este cel mai redus în comparație cu alte uh, state europene. Deci, de ce cereți solidaritate din partea celor care se numără între cei mai um, puțin bugați? Poate până la urmă solidaritatea ar trebui să aibă Um, să fie înțeleasă prin performanța, performanța statelor și prin performanța oamenilor care își plătesc contribuțiile în, uh, la fața locului în economiile locale. Deci, um, o politică care dorește să reacționeze acestei crize, să creeze creștere economică în regiune, ar trebui să asigure Uh, nutrirea inițiativelor descentralizate de la fața uh, locului, pentru că nu ne putem baza decât pe inventivitatea oamenilor de la fața locului. Acești oameni însă inventiv nu au nevoie de um, programe europene a căror acronime și așa nu, nu prea le știe toată lumea, ci au nevoie de reducerea hățișului uh, birocratic, de exemplu, și poate a venit momentul să ne gândim la un al doilea punct al politicii regionale mai uh, multă piață liberă, mai multă libertate, mai puțin stat, mai puțină um, distribuire de fonduri și uh, o credință mai mare în virtuțile celor care lucrează și nu neapărat în virtuțile birocrației europene. Mulțumesc și acum pentru grupul verzilor, uh, Niclas Ninaș. Vă mulțumesc, domnule Altmaier. Urmează să discutăm uh, definitivarea CFM-ului și a planului de redresare. Este o sarcină imensă și dumneavoastră veți uh, reprezenta Consiliul în aceste negocieri. Știm că fondurile europene sunt abuzate în diferite state membre. De exemplu, uh, construirea unei autostrăzi este conferită mm, doar uh, unei uh, rubedenii, de exemplu, este ce, din a, unei persoane din uh, guvern. Și există câteva state împotriva cărora a fost inițiată procedu- procedura în temeiului articolului 7. Cum, veți cum vă veți asigura de urmare că aceste fonduri nu ajung în buzunarele gre- greșite și că fondurile europene sunt cheltuite în mod adecvat? Și dacă nu, veți, nu doriți să faceți acest lucru, nimic în acest sens în Consiliu, cum veți explica contribuabililor germani că banii lor ajung în uh, buzunarele autocraților? Și aș dori acum să vă aduc aminte de un uh, cântec al lui Wolf Biermann. Să nu așteptăm uh, vremuri mai bune, să nu așteptăm alt curaj. Uh, acum trebuie să dăm dovadă de doraș pentru a face față schimbărilor climatice. Nu ne putem permite să așteptăm să vină vremuri mai, mai uh, bune. Europa uh, are nevoie acum de curaj privind înspre viitor, pentru că doar așa va crea o creștere economică durabilă. Europa trebuie să dea dovadă de curaj, să-și asume un rol de lider pentru a rezolva aceste probleme globale. Europa are nevoie de curaj și lumea are nevoie de Europa um, președinte, um, candidatul um, uh, prezidențial din SUA a prezentat un plan prin care până 2035 Statele Unite ale Americii să devină neutră din punctul de vedere al dioxidului de carbon. Oare suntem pregătiți să ne asumăm noi rolul de lider, să nu lăsăm acest uh, rol de lider Statelor Unite ale, ale Americii? Și Uh, personal vă veți angaja ca prin fondul pentru o tranziție justă să nu fie finanțate proiecte um, pentru gaze naturale. Eu vin din uh, landul Mecklenburg-Vorpommern uh, și Bismarck a spus că dacă lumea va dispărea, eu o să mă mut în acest land pentru că acolo durează mult mai mult până când ajung consecințele de pe planetă. Uh, din păcate, uh, tendința din uh, Germania de a renunța la cărbune este prea puțin ambițioasă și, domnule Admaier, tocmai de aceea vă cer să fiți mai curajos și împreună cu noi să um, ne ajutați să creăm un viitor în care să nu mai trebuiască să protestăm în fiecare vineri pe străzi și să avem un viitor în care toate generațiile viitoare să poată trăi în sănătate și bunăstare. Ben Dimitris Mulțumesc și acum uh, domnul Papadimulis. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Președinția germană preia uh, președinția într-un moment de criză și într-un moment de așteptări foarte mari din partea cetățenilor europeni și uh, va fi evaluată, ca și președințiile anterioare, nu în funcție de declarațiile sale, ci în funcție de rezultate, bineînțeles. Vom vedea ce va fi reușit să facă la sfârșitul anului, deci când se va încheia președinția. Și obiectivele sunt foarte clare, le-ați evocat chiar dumneavoastră în discursul introductiv. În primul rând, un prim obiectiv ar fi acela de a avea un acord pentru planul de relaxare, de redresare și pentru CFP în luna iulie, deci să nu mai avem întârzieri. Iar acordul în ceea ce privește planul de redresare nu ar trebui să ducă la o degradare a propunerii uh, venite din partea Comisiei. Asta este responsabilitatea uh, președinției germane, să nu cedăm în fața pretențiilor celor uh, patru mai stricți. Deci nu trebuie redus suma prevăzută. Parlamentul uh, dorește un plan de redresare chiar și mai puternic, dar în niciun caz nu ne dorim să dăm înapoi, să avem o reducere față de planul actual și să se impună condiții pentru acordarea acestor bani pentru că nu ne putem întoarce la nivelul troicii și al memorandumului. Nu trebuie să se impună alte condiționalități în afară de acelea ale semestrului european. Să pe noi la Parlament ce ne interesează cel mai tare este să știm ce se întâmplă cu noul buget. Și chiar dacă sunteți un om politic uh, extrem de experimentat, greșiți dacă considerați că Parlamentul European și Comisia Regii ar fi mulțumite cu uh, propunerile care au venit din partea domnului Michel. Din potrivă, nu suntem deloc mulțumiți, iar reprezentantul uh, grupului PPE v-a spus-o deja, deși este chiar grupul dumneavoastră politic, deci ar trebui să știți foarte bine aici la Parlamentul European uh, reprezentăm o majoritate clară cu toate grupurile politice, în afară de extrema dreaptă, care consideră că reducerile pentru politica de coeziune sunt de neacceptat acestea fiind incluse în cutia de negociere uh, prezentată de președintele Consiliului. Noi considerăm că acum ar trebui să intervenim, să întărim politica de coeziune pentru că există o creștere periculoasă a inegalităților între statele membre și în cadrul statelor membre, iar dumneavoastră care veniți tocmai dintr-o familie de mineri și de infirmieri, cred că înțelegeți foarte bine ce ne arată sondajul Eurobarometrului trebuie să găsim soluții acum pentru toți cei care au avut de suferit. Nu trebuie să permitem ca inegalitățile să crească în continuare, ci din potrivă să le scadem și pentru asta trebuie să susținem politica de coeziune. Trebuie să îmbunătățim și nu să reducem propunerile actuale în ceea ce privește politica de coeziune în noul CFP la care va ajunge Consiliul. Și, pe de altă parte, cred că președinția germană trebuie să dea dovadă de fermitate și să fie aproape de poziția Parlamentului. N-ar trebui să se alăture țărilor din nord și celor patru mai austeri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și eu, domnule ministru. Nu am prea multe de adăugat la cele spuse de coordonatorii comisiei noastre. După cum ați putut constata, există un adevărat consens la Comisia Regii și o adevărată unitate, așa cum uh, tocmai s-a spus, în cadrul Parlamentului European privind uh, propunerile făcute de Charles Michel. Am să vă dau cuvântul acum pentru a răspunde timp de 5 minute, după care vom continua schimbul de opinii cu restul membrilor comisiei noastre. Indeed, I had really hoped you would have been um... Da. Uh, speram să fiți entuziaști. Nu. Ca să fiu sincer și să o spun pe șlau, dumneavoastră reprezentați aici interesele Uniunii Europene și în special ale regiunilor afectate și pot să înțeleg foarte bine criticile dumneavoastră și dacă aș avea puterea și competența necesară pentru a ajunge la un compromis cu comisia dumneavoastră, Cred că am reușit să ajungem la un acord foarte bun, însă, doamnelor și domnilor, pot să vă reamintesc că multe dintre întrebările și apelurile pe care mi le-ați adresat au de-a face cu chestiuni care sunt hotărâte de către șefii de state și guverne, în mod direct de către ei. Și tocmai de aceea eu nu pot să ajut, chiar dacă mi-aș dori să o fac, și din acest motiv trebuie să așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Vom vedea, după cooperarea pe care am avut-o până acum cu doamna Merkel, uh, pe mai multe poziții, pot să vă spun un singur lucru pe care l-am constatat, că doamna Merkel este complet uh, hotărâtă și convinsă că coeziunea și funcționalitatea pe ansamblu Uniunii Europene este esențială pentru noi toți și tocmai de aceea dânsa a venit uh, cu propunerea conceput alături de președintele francez. Până la urmă însă nu putem exclude posibilitatea ca în final să se ajungă la un compromis și ca toată lumea, statele membre, comisiile parlamentare, Parlamentul în sine, să trebuiască să decidă până la urmă dacă este un compromis acceptabil sau nu. E normal în viața politică, așa se întâmplă de fiecare dată, dar bineînțeles nu pot să prezic în niciun fel rezultatul acestor dezbateri. Singurul lucru pe care pot să-l spun este că, indiferent de rezultat, voi face toate eforturile pentru a-l implementa și aceasta în strânsă cooperare cu dumneavoastră. Domnule Novakov, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru încurajări, încurajări și pentru stafful meu, pentru echipa mea, pot să vă spun că un uh, debut rapid, un uh, început uh, rapid pentru acordarea acestor bani și utilizarea lor este extrem de important și sper să ne aducem contribuția în acest sens. Doamna Crel, v-ați referit la chestiunea priorităților legate de pactul ecologic. În noua propunere făcută de Charles Michel, dacă am înțeles eu bine lucrurile, este prevăzută o pondere de 30%. Și poate în a doua rundă de mm, întrebări cineva poate să mă ajute să-mi spună dacă direcția mm, este cea potrivită. Apoi, uh, domnul Knote a spus, a spus că politica de coeziune este politica viitorului. Desigur, este politica viitorului. Sunt cu totul uh, de acord. Nu sunt doar uh, fiul unui miner și a unei infirmiere. Eu provin din Zarland, un land de mic dimensiuni la granița cu Franța și cu Luxemburg, un land care face, uh, se numără printre landurile defavorizate, de exemplu, din Germania, și uh, pentru noi și noi întotdeauna am depins de fondurile uh, primite de la bugetul federal și acesta este un motiv pentru care de la începutul carierei uh, mele politice eu am înțeles necesitatea unei politici de coeziune care să dispună și de mijloacele financiare necesare. În ceea ce privește da, uh, chestiunea dacă fondul pentru o tranziție echitabilă Um, este suficient de, dispune de, de mijloace financiare suficient, uh, suficiente, este o chestiune foarte importantă, însă eu cred că este important ca acest fond uh, să fie instituit în primul rând. Uh, suntem la începutul unei perioade de tranziție și experiența ne arată că mai târziu este, este mai ușor să ajustezi uh, lucrurile dacă dispui de un instrument care începe să uh, funcționeze. Nu aș dori să mă Uh, implic în această chestiune care ar dura prea mult despre finanțarea unor proiecte cu gaze naturale. Am discutat această chestiune în Comisia ITRE în această, uh, în această dimineață. Eu am fost și ministru pentru mediul înconjurător, responsabil și pentru uh, energia regenerabilă și sunt responsabil pentru întregul sistem energetic din Germania și, de exemplu, în Germania aveam următoarea uh, situație. Următoarea situație. Uh, suntem una din puținele state europene care își vor opri centralele nucleare și domnule Ninas, Um, aceasta a fost și dorința grupului politic din, din care faceți parte dumneavoastră, a verzilor din uh, Bundestag. Ați uh, uh, decis că, trebuie, că nu trebuie să uh, renunțăm, că nu trebuie să renunțăm la, pe loc la um, cărbune. am decis faptul că nu vom mai avea Uh, energie nucleară. Nu uh, renunțăm la această decizie, însă trebuie să ne asigurăm că industria uh, germană dispune în orice moment de energia de curentul electric necesar, pentru că dacă nu, vă asigur că o să ajungă, se ajunge la probleme sociale grave și ca o tehnologie de tranziție avem nevoie de gazele naturale. Putem să închidem Uh, centrale nucleare și termocentrale care funcționează cu cărbune, dar nu putem să fim siguri că, că energiile regenerabile sunt disponibile tot timpul, oricând, uh, noaptea, ziua, când uh, sunt minus 10 grade afară. Deci, acest lucru nu este posibil acum. Poate în anul 2050 sau cine știe în anul 2040 acest lucru uh, va fi posibil, însă doar dacă, de exemplu, din mix va face parte și hidrogenul verde. Tocmai de aceea strategia hidrogenului este atât de importantă în state cum ar fi Portugalia, țările de jos, uh, Germania, dar de asemenea și Franța. Și eu uh, sunt convins însă că pe o, pe o anumită perioadă de timp avem nevoie de aceste tehnologii punte pentru a vă da un exemplu, există în continuare în Europa uh, multe um, o industrie siderurgică importantă, o pondere importantă din PIB-ul european și oțelul uh, produs în Europa este uh, cauzează emisii mult mai reduse de dioxid de carbon sau alte gaze de efect de, de seră decât oțelul produs în alte părți ale acestei lumi. Și am decis să uh, adoptăm uh, Pactul Ecologic European, să devenim neutri din punct de vedere al uh, climei până în 2050 este o mare provocare și nu sunt de acord cu domnul Lina și cu colegul de la AFD. Nu putem să avem o politică climatică în funcție de uh, situația economică. Uh, dacă crește economia sau scade economia, oamenii au nevoie de, pre, uh, de predictibilitate, să știe în ce trebuie să uh, investească și am decis să fim neutri din punct de vedere al climei până la jumătatea acestui secol și acest lucru înseamnă uh, că va fi tot mai dificil să obținem oțel prin combustibil fosil, de exemplu. Dar există o soluție. Să spunem că peste 10 ani, peste 15 ani, oțelul poate fi uh, uh, obținut, produs prin hidrogen verde. Deci este un oțel care nu uh, reprezintă, nu are efecte dăunătoare pentru mediul, pentru mediul conjurător. Și în această situație, trebuie să ne întrebăm, până ajungem la hidrogenul verde, ce trebuie uh, ars? Cox, de exemplu, sau uh, gazele uh, naturale și, nu știu, poate în, prima, în, în primul deceniu să, să folosim gaze naturale, apoi în următorii ani uh, Um, hidrogen albastru și abia după aceea să ajungem și la hidrogenul verde. Acesta este care ne-ar permite să fim cu totul și cu totul neutri din punct de vedere uh, climatic. Și în legătură cu cele spuse de domnul Graf, este un argument folosit într-adevăr de ce oamenii din uh, regiunea Leipzig, uh, cărora nu le merge atât de bine, să îi ajute pe alții din alte regiuni, dintr-un motiv foarte simplu pentru că nu spunem că regiunile bogate finanțează regiunile uh, mai sărace, ci spunem statele membre mai bogate finanțează regiunile mai uh, sărace. Și astfel uh, comparăm până la urmă performanța economică între statele membre și uh, Până la urmă, adevărul este că state cum este Franța, țările de jos, Luxemburgul, Italia, Uh, fac parte din statele cărora le merge mult mai bine în comparație cu alte, cu, cu alte state membre, de exemplu uh, state din centrul și din estul Europei. Și aceasta este ideea solidarității. Așa funcționează solidaritatea și funcționează și în avantajul nostru. Uh, cine ar trebui să cumpere produsele industriale din Franța, din Germania, din țările de jos, dacă în regiunile mai defavorizate nimeni nu mai are banii pentru produsele respective? Um, cum putem să le permitem și cetățenilor uh, respectiv să poartă viață care să nu ducă la depopularea regiunilor respective, astfel încât toată lumea, pentru că toată lumea are dreptul să spere la un viitor mai bun pentru proprii, comun, uh, pentru proprii copii. Deci există foarte multe argumente pentru o bună politică de coeziune, argumente pe care trebuie să le uh, promovăm. În ceea ce privește abuzarea fondurilor, Um, domnule Ninas. Um, doresc doar să vă atrag atenția asupra faptului că Comisia Europeană este instituția care trebuie să uh, controleze cheltuirea uh, legală a, a fondurilor uh, europene um, și, și eu din, din 1994 până în 2004 am făcut parte din Uh, din uh, Comisia pentru Afaceri Europene. Din uh, această poziție am întărit întotdeauna competențele Comisiei Europene în acest sens și chestiunea, chestiunile care țin de respectarea statului de drept se regăsesc în cadrul financiar multianual, în noua propunere prin cadrul financiar multianual. Apoi s-a pus și o întrebare legată de condițiile macroeconomice. Uh, știu că nu vă plac aceste condiții macroeconomice, dar este o discuție veche pe care nu o pot tranșa eu uh, astăzi. Am luat uh, nota de faptul că în uh, propunerea Comisiei se regăsesc în continuare aceste condiții macroeconomice, însă aș dori să vă atrag atenția că cu o, cu o singură excepție, în anul 2017, când vine vorba de Portugalia și Spania, niciodată aceste condiții macroeconomice nu au avut un rol și și la momentul respectiv nu au fost impuse sancțiuni. Deci, până la urmă, este vorba de un instrument care, pe de o parte, arată cu toată claritatea că trebuie să, că ne-am asumat cu toții anumite criterii de stabilitate pe care trebuie să le și respectăm. Pe de altă parte, când este vorba de uh, impunerea sa în practică, acest lucru uh, se întâmplă destul de uh, rezervat și precaut. Uh, deci eu cred că toată această dezbatere privind austeritatea în anumite state membre și lipsa de disciplină din partea celorlalți, este o dezbatere depășită cu ocazia datorită crizei uh, COVID-19, pentru că nu vom reuși să depășim această criză uh, decât dacă cu toții o să reușim să ne depășim uh, pozițiile clasice. Unii au recunoscut că, noi împreună cu domnul Macron am recunoscut că cei care sunt deja îndatorați uh, vor avea dificultăți să facă, să contracteze noi uh, datorii și uh, este evident că nici ceilalți care au reușit să agonisească mai multe fonduri, nu putem să le spunem că au avut o politică greșită până acum. Deci împreună trebuie să găsim soluții comune probleme. Vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri foarte precise și foarte detaliate acordate coordonatorilor. Continuăm dezbaterea. Dau cuvântul celorlalți membri care s-au înscris. Mai întâi domnul Pascal Arimu, un minut și jumătate. Minister Altmaier. Vă, vă mulțumesc, domnule ministru Altmaier, vă mulțumesc pentru uh, ce ne-a spus până acum, foarte interesant. Ne-ați uh, spus că veniți din minunatul land uh, Zarland, uh, din Germania, un land care este legat uh, de Europa nu doar prin faptul că uh, față de el se manifestă solidaritate de la bugetul european, ci uh, este un land de frontieră cu alte state europene. Și eu vin dintr-o regiune a, a Belgiei, o regiune de frontieră cu avem vecini alți, al, alte state europene și uh, ne-ați spus că când vine vorba de închiderea frontierelor, așa cum au aflat, așa cum au avut loc, că nu sunteți uh, de acord din uh, două motive, pentru că a fost afectată în mod negativ piața internă și datorită simbolismului pentru toți cei care au crescut în zona de frontieră, închiderea frontierelor a fost un lucru foarte grav și ați, ați, v-ați pronunțat cu toată claritatea împotriva închiderii uh, frontierelor. Și am ajuns acum la tema de care mă ocup eu. De, de care mă ocup eu. eu mă ocup aici în Parlamentul European de programul mic, dar foarte bun Interreg. Știți uh, cum funcționează acest program, plus valoarea sa nu este pus sub semnul întrebării de către nimeni, însă eu cred că această plus valoare nu prea a fost recunoscută de Comisia Europeană, pentru că pentru uh, acest uh, program din 10,5 miliarde de euro, acum mai sunt prevăzute doar 7,5 miliarde de euro, o reducere de mai mult de 30% uh, până la urmă și în raportul nostru, comisia noastră s-a pronunțat în unanimitate ca uh, cel puțin această această sumă să nu fie redusă. Am putea accepta un anumit uh, rabat ca urmare a Brexitului, însă nu putem accepta o reducere de 30%. Ministrul uh, uh, care se ocupă de, afacerile europene în Germania de curând a spus că cooperarea transfront, transfrontalieră la nivelul landurilor, regiunilor face parte dintr-o are, o, are un rol esențial pentru cooperarea europeană. A spus că are un rol uh, Uh, central pentru dezvoltarea, pentru creșterea economică pozitivă, se aduce astfel o contribuție um, uh, indispensabilă ideii europene. Sunt cuvinte foarte frumoase și cred că această uh, uh, afirmație uh, se potrivește foarte bine pentru cum ar trebui să funcționeze programul Interreg. A spus că nu puteți să îndepliniți toate dorințele pe care le-am avea, pentru că multe lucruri vor fi decise de șefii de stat și de guvern. Însă v-aș ruga în nume personal și în numele comisiei noastre să vă um, să apărați, să argumentați pentru Interreg, pentru ca cele 10 miliarde să fie garantate. După cum știți, Interreg nu primește fonduri de la REACT-EU, uh, nu primește niciun fond de la toate programele pentru a combate uh, criza coronavirusului. Uh, Și dacă nu știu dacă este posibil ca, ca urmarea poziției pe care o aveți să ajutați mai mult Interreg, un program care aduce o plus valoare atât de mare europeană. Vă mulțumesc, stimate coleg, pentru faptul că v-ați făcut avocatul programului Interreg. Dau cuvântul doamnei Cristina Maestre Martin de Almagro, numele Socialdemocraților. Vă mulțumesc, domnule ministru. Uh, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit uh, prin videoconferința asta să discutați cu noi. Vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră. Au mai rămas câteva ore înainte de următorul summit european, care va fi hotărător. Uh, va fi ori uh, un eșec din cauza minorității de blocaj sau poate o victorie. Sperăm să nu fie un eșec uh, și să dovedim încă o dată că nu suntem în stare să facem fața provocărilor, dar să fim optimiști și să ne gândim că va fi o izbândă și că, având în vedere consecințele crizei de COVID-19, nu mai putem permite permite să acceptăm austeritate sau reduceri suplimentare de buget. Vedem cât de afectate au fost economiile europene de criza de COVID-19, iar economiile care deja erau într-o situație delicată înainte de izbucnirea epidemiei, le va fi și mai greu să se uh, redreseze, ceea ce evidențează și mai mult rolul politicii de coeziune. În uh, programul de lucru al președinției germane se vorbește mult despre politica de coeziune și mi-a plăcut foarte mult ce a spus uh, domnul ministru apropo de uh, politica de coeziune și pentru că acesta este un principiu fundamental și trebuie să fie apărată. Este foarte important să terminăm negocierile pentru uh, regulamente, dar uh, mai am o întrebare pe care vreau să o adresez domnului ministru. Cum veți sprijini regiunile, zonele rurale, orașele uh, mici tocmai pentru a stimula cooperarea pe plan local, pentru că până la urmă cetățenii obțin sprijin cel mai simplu la nivel uh, local. Dar atunci când nu există suficiente fonduri și când se exercită presiuni financiare mari, atunci este foarte greu. Ce se va întâmpla cu tinerii? Uh, Uh, uh, tinerii au avut mult de plătit uh, și de suportat că și înainte de criză, iar acum aproape că sunt uitați. Nicăieri nu se mai vorbește despre sprijinul pentru tineri. În sfârșit, Uh, agenda digitală și cetățenia digitală, cum se poate să ajungem la o cetățenie digitală știind că în unele zone, uh, sau am bine zis, uh, um, marea majoritate a zonelor rurale care sunt bine populate în Europa nu au acces la un internet sau la o conexiune de internet suficient de rapidă ca să se considere cetățeni digitali. Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsul, domnule ministru. Mulțumesc. Dau cuvântul lui Ilian, doamnei Ilian Tolere. Uh, monsieur le ministre. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Președinția germană intervine într-un moment cheie pentru um, politica de coeziune. Trebuie să relansăm cu toți împreună Europa, așa cum scrie și în programul dumneavoastră. Dar atunci trebuie să găsim foarte repede un acord pe cadrul financiar multianual și, de asemenea, pentru planul de redresare economică și să ajungem la un rezultat satisfăcător în ceea ce privește negocierea politicii de coeziune. Această politică de coeziune s-a dovedit un instrument modern și eficient care răspunde rapid la criza economică și sanitară pe care am cunoscut-o, o criză fără precedent. Domnule ministru, trebuie să tragem cu toții învățăminte din această criză ca să avem o politică de coeziune mai ecologică, o politică a viitorului care să permită relansarea solidarității la nivelul Uniunii Europene, sectoare strategice precum îngrijirile de sănătate și uh, economia digitală, de asemenea o politică care să aibă un impact local, care să permită crearea de locuri de muncă la nivel local, o politică mai vizibilă, mai simplificată, mai vizibilă, care să-i apropie pe cetățenii de instituție, o politică care să nu îi uite pe cei mai uh, vulnerabili, o politică care să însoțească teritoriile cele mai fragile și cele mai îndepărtate de în zonele continentale. Mă gândesc la zonele rurale și la regiunile ultraperiferice care au nevoie de un sprijin aparte. Niciun teritoriu să nu se simte lăsat uh, în urmă. Domnule ministru, astăzi noi avem uh, încredere în capacitatea dumneavoastră în acest moment istoric și uh, mă gândesc la această linie rușie, condiționalitatea fondurilor de coeziune. Și anume, e vorba despre respectarea statului de drept. Nu putem să avem o Europa mai justă, mai ecologică, uh, atâta timp cât lăsăm pe cei care de fapt nu mai aderă în totalitate la acest proiect să blocheze toate proiectele europene. Sper să putem cu toții să relansăm Europa. Merci beaucoup. Je vous remercie. Mulțumesc și vă mulțumesc că v-ați respectat și timpul de intervenție, pentru că altfel nu vor avea cu toții timpul să ia cuvântul. Domnul Daniel Buna, un minut domnule președinte mulțumesc domnule ministru pentru expunerea făcută. colegii mei și au exprimat speranța în găsirea unor soluții financiare rezonabile în viitorul cadru financiar multianual și vă spun că și eu am uh, aceleași așteptări de responsabilitate din partea decidenților politici. domnule ministru un lucru este foarte clar nu poți să faci mai mult cu bani mai puțini indiferent că discutăm de politica de coeziune că discutăm de politica agricolă comună sau de combaterea încălzirii climatice acestea trebuie să fie finanțate în mod adecvat dacă vrem să fim serioși. în același timp sigur că uniunea europeană a fost pusă la grea încercare în această perioadă a pandemiei. a fost nevoie de o reacție rapidă și de măsuri um, urgente. în același timp a fost nevoie să se aloce resurse financiare consistente care să contracareze efectele pandemiei care au dus de altfel uh, unele sectoare economice în pragul uh, colapsului. locurile de muncă a milioane de cetățeni europeni au fost cele afectate. procedurile de cheltuire a acestor bani au fost și ele modificate și simplificate pe bună dreptate astfel încât banii să ajungă în timp util la beneficiari. în acest context domnule ministru aș dori să vă întreb dacă sub președinția dumneavoastră nu v ați propus să analizați aceste măsuri de flexibilizare a cheltuirii banilor europeni astfel încât ele să fie menținute și după această perioadă a pandemiei. spun asta deoarece de a lungul timpului beneficiarii fondurilor um, europene s au plâns de sățișul birocratic prea mare care împiedică absorbția fondurilor um, europene. mai mult nu apreciați că ar trebui să avem un set unic și simplificat de reguli la nivel european în ceea ce privește procesul de absorbție astfel încât birocrația de la nivelul statelor membre să fie redusă? mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul domnului Eric Bersbist. Uh, thank you so much uh, and thank you, Minister Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule ministru pentru prezentare și pentru răspunsurile dumneavoastră. și sper să aveți uh, destulă putere de influență la viitoarele negocieri. În primul rând vreau să menționez React EU, un instrument extrem de important din punctul meu de vedere, ca și fondul de tranziție echitabilă, uh, redresarea verde, toate acestea trebuie susținute și de politica de coeziune. Și așa cum am spus și noi, există probleme aici. Însă mă interesează care este părerea dumneavoastră dacă vom reuși să gestionăm aceste lucruri și în urma negocierilor vom avea destule fonduri pentru coeziune, pentru a avea sumele suficiente uh, și pentru a face față consecințelor acestei crize. În al doilea rând, așa cum spunea și Constanțe, când e vorba de criteriile principale, bineînțeles cele mai importante sunt uh, prosperitatea și COVID-ul. Însă și coeziunea socială este esențială și vedem că sunt diferențe foarte mari între regiuni în aceleași state membre de care trebuie să ținem cont și tocmai de aceea trebuie să analizăm situația complexă în ansamblul său. În ceea ce privește acum uh, uh, dacă ne gândim că sunteți uh, fiul născut într-o familie, într-o zonă minieră și fiul al uh, unor asistenți medicali, din partea unui fiu născut într-o familie asemănătoare la regiunea de frontieră, vă urez succes! Mulțumesc și acum Monica Vena, un minut și jumătate. Vielen Dank, äh, Herr Minister. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru că putem discuta împreună cu dumneavoastră astăzi prioritățile președinției germane. Aș dori să, mă, să încerc să vă răspund uh, întrebării dacă 30% din uh, fondurile de redresare se îndreaptă pentru politicile climatice. Din punctul nostru de vedere, este uh, necesar să avem acești bani pentru atingerea obiectivelor climatice, însă am avea nevoie și de principiul do no harm, să nu dăunăm și mai mult, adică să nu mai investim în uh, proiecte dăunătoare pentru mediul conjurător, în proiecte care contravin uh, acordului climatic de la, de la Paris, mai ales în, în programul REACT-EU. Am avea nevoie de respectarea acestui principiu. Aș avea două întrebări concrete pentru dumneavoastră. În primul rând, paritatea în uh, planul de redresare Uh, ceva la care se referă și Constanțe uh, Crel. Uh, care sunt intențiile președinției germane pentru ca paritatea, egalitatea între sexe să fie parte din acest plan de redresare? Și uh, sunteți de acord cu campania din Parlamentul European Half of It, jumătate din aceste fonduri să ajung, uh, ajungă și la uh, femei, pentru că Uh, până la urmă, din păcate, majoritatea fondurilor se îndreaptă înspre sectoare care sunt dominate de bărbați și cred că avem nevoie de mai multe investiții în sectoare, cum ar fi îngrijirea, serviciile sociale, investițiile sociale la care se vrea și doamna Constanțe Crel. Deci, care, sunt, uh, care este părerea dumneavoastră din acest punct de vedere? Și o, o, o altă întrebare foarte pe scurt, uh, legată de cartea de la Leipzig privind durabilitatea inițiativă, cum ar fi finanțarea directă a orașelor, pe care o știți, de la patru primari uh, din uh, um, statele de la Visegrad, dacă, acesta ar putea, dacă o asemenea inițiativă ar putea fi uh, integrată cartei de la Leipzig, pentru că astfel ar putea fi garantată, de exemplu, garantată respectarea statului de drept. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Edman, prim vicepreședinte al comisiei noastre. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowny panie ministrze. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Aș vrea să vă întreb dacă nu considerați că președinția în această jumătate de an nu ar trebui să se ocupe de dezbaterea extrem de importantă a resurselor proprii pentru UE. Este esențial pentru viitoarele perspective financiare și chiar pentru ceea ce se va întâmpla după 2027. Am văzut cum Comisia Europeană a venit cu propuneri de programe, multe dintre ele noi, priorități, cum ar fi Green Deal, Pactul Ecologic și așa mai departe. Toate sunt extrem de importante, programe esențiale, aș spune noile politici cu care a venit Comisia, de asemenea esențiale. Toate acestea sunt acceptate de toată lumea. Avem uh, uh, puncte de vedere diferite asupra lor la Parlamentul European, însă cu toții suntem de acord asupra ideii în sine și că aceste programe trebuie să se realizeze. Aș vrea să vă atrag atenția asupra uh, finanțării acestor noi politice, politici pentru că nu ar trebui ca toate aceste programe să fie finanțate prin uh, politica de coeziune, pentru că altfel aceasta va dispărea și uh, va lăsa pe urma ei doar aceste noi priorități, care sunt importante, bineînțeles, dar pentru finanțarea politicii de coeziune, cred că este absolut esențială dacă ținem cont mai ales de uh, criza COVID-19. E uh, probabil ca regiunile cele mai bogate să depășească mult mai ușor această criză și ca cele sărace să rămână mult mai în urmă. Și nu vreau aici doar să fac o comparație între regiunile din anumite state membre, ci și de mă refer și la diferențele între regiuni din aceeași țară. Și aici vedem că decalajele sunt din ce în ce mai mari. În Germania, de exemplu, se întâmplă acest lucru. Există un trend uh, cu o creștere a inegalităților între partea orientală și occidentală în anumite regiuni. Vreau să mulțumesc de asemenea pentru poziția dumneavoastră în ceea ce privește gazul. Uh, și cred că președinția germană trebuie să dea dovadă de coerență și atunci când vom ajunge la redactarea anumitor documente, în următoarea jumătate de an să se reflecte această poziție. Sperăm să respectați cele spuse acum. Vă mulțumesc și îmi pare rău că am depășit timpul. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, uh, doamna Svetelina Pancova, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru Altmaier, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. Așa cum s-a arătat deja, acest pachet de redresare care este disponibil pentru întreaga UE este fără precedent și acesta ne va ajuta să depășim criza. Salutăm faptul că prioritățile de finanțare sunt date regiunilor celor mai afectate. Aceasta este o dovadă clară de solidaritate și asta va întări coeziunea în Uniunea noastră. Dacă ținem cont de negocierile în cadrul CFM și, de asemenea, pentru planul de redresare, toate acestea vor avea loc în timpul președinției dumneavoastră. Și vreau să vă întreb care va fi prioritatea dumneavoastră în poziția uh, Consiliului? Cum veți ajuta regiunile și cetățenii cei mai defavorizați pentru că acolo să ajungă principalele resurse? Așa cum spuneau colegii mei, e esențial să subliniem că cetățenii nu pot aștepta până la primăvara viitoare și trebuie să ne asigurăm că banii sunt cheltuiți așa cum trebuie reducând în același timp orice fel de povară administrativă suplimentară. Mulțumesc și mult succes! Mulțumesc, domnul Botoș. Vielen Dank, Herr Minister Altmaier, dass Sie heute in unserem Ausschuss Vă mulțumesc, domnule ministru Altmaier, pentru că sunteți uh, pre- prezent în comisia noastră. Președ- um, Germania a preluat președinția într-o perioadă extrem de dificilă, așa cum ne-a spus și dumneavoastră în discuția noastră introductiv, o perioadă în care Uniunea Europeană trebuie să urmeze o agendă foarte clară pentru ca um, economia să-și reducă, să-și revină de pe urma acestui șoc adus de pandemia COVID-19 și în același timp pentru a face față cerințelor de mediu, ținând seama de uh, Um, troica cu Portugalia și um, trioul cu, cu Portugalia și Slovenia. Aș dori să știu dacă planificați un plan economic uh, de, de redresare pe o perioadă de 18 luni, mai ales pentru sectorul auto și pentru um, domeniul climatic, de exemplu. Vă mulțumesc foarte mult. Isabel Benjumea. Doamna Benjumea, vă rog. Puteți să apăsați pe butonul speak, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, vă mulțumesc de asemenea pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Președinția germană vine într-un moment cheie pentru Uniunea Europeană, nu doar uh, dacă ne gândim la negocierile în curs, ci și pentru că trebuie să adoptăm uh, CFM-ul pentru următorii șapte ani și trebuie să negociem și uh, ieșirea Regatului Unit din uh, Uniune. Deci vă urăm succes pentru binele proiectului european, european în aceste luni care vă vor da mult de furcă. În ceea ce privește tema dezbătută, câteva idei foarte pe scurt. În primul rând, nu uh, trebuie să uităm că această criză de sănătate, care este urmată de o criză economică și socială, a schimbat situația în Europa în ceea ce privește prioritățile în cadrul bugetului și pentru planul de redresare. Într-adevăr, prioritățile s-au schimbat și ele trebuie să se reflecte la nivel bugetar. În al doilea rând, și pentru a da curs uh, coordonatorului nostru, domnul Novakov, toate politicile și toate bugetele care vor fi adoptate trebuie să aibă un principal obiectiv și anume acela de a crea oportunități și locuri de muncă, ceea ce este imposibil dacă nu lucrăm pentru a avea o Europa mai competitivă. E nevoie, prin urmare, de un echilibru între durabilitate și competitivitate, deci e nevoie de un buget și un plan de redresare care să se centreze pe aceste locuri de muncă și pe crearea unei Europe mai competitive, care să iasă învingătoare din această criză și asta toate se vor face prin reforme. Încă o dată vă mulțumesc și succes pentru această președinție. Mulțumesc! Mulțumesc! Rosana Conte. Minut și jumătate. Grazie, președinte. Bun pomeriggio. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru, vă mulțumesc pentru acest uh, schimb de opinii foarte important, pentru că se pare că dezvoltarea regională va avea de suferit niște reduceri mult prea mari un scenariu post-COVID, eh, deși uh, regiunile și entitățile locale au jucat un rol cheie pentru a lupta împotriva pandemiei, dar care se pare că nu vor fi ajutate. De aceea, planul pentru politica de coeziune nu este mulțumitor, așa cum au spus mai mulți colegi cu ocazia ultimei sesiuni plenare. Reducerile bugetare pe care le propune Comisia pentru că politica de coeziune sunt inacceptabile, în pofita faptului că această politică este singura care a răspuns răspuns rapid și concret la uh, provocările pe care le-a reprezentat epidemia de COVID. Programele naționale cofinanțate iar program, și programele finanțate 100% din politica de coeziune vor avea foarte mult de suferit, unele chiar vor dispare. Dar nu sunt singurele programe europene care vor avea de suferit, ca de exemplu Interreg. Programul uh, de cooperare transfrontalieră la nivel eh, național și regional reprezintă o valoare fundamentală a Uniunii Europene. Cooperarea între persoane, regiuni și uh, țări vecine nu, pot, nu poate să aibă de suferit și așa va, se va întâmpla dacă politica de coeziune este uh, redusă. Mă asociez solicitărilor pe care le-a făcut raportorul Arimon și sper ca Consiliul și președinția germană să aibă o poziție mai hotărâtă în ceea ce privește bugetul politice de coeziune și uh, să poată să răspundă doleanțelor Parlamentului. Mai am o întrebare, domnule ministru. În revizuirea politicii de coeziune, la ce scenariu v-ați gândit uh, dumneavoastră președinția germană pentru cooperarea teritorială europeană? Președintele, vă mulțumesc și vă reamintesc că trebuie să vă respectați timpul uh, alocat pentru că domnul ministru trebuie să ne părăsească și ar fi bine să aibă timp să răspundă tuturor întrebărilor adresate fixate. De acum înainte vă voi întrerupe. Dau cuvântul doamnei Izabel Carvalias. Prezident, uh, eu cum Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, pentru a putea dezbate despre prioritățile președinției germane. În textul cu prioritățile dumneavoastră, am văzut că siguranța socială, solidaritatea, coeziunea uh, sunt elementele esențiale pentru o Europa mai justă. Însă coeziunea economică și socială înseamnă și o mai bună coeziune teritorială. Iar regiunile ultraperiferice, după cum știți foarte bine, sunt dintre cele mai vulnerabile, mai ales în această perioadă post-criză, post-pandemie și E clar că acest lucru Uh, trebuie să fie întărit și mai mult. Uh, trebuie să facem investiții în acești cetățeni și în bunurile care vin de acolo. Mai mult decât niciodată avem nevoie de o discriminare pozitivă. Dacă vreodată a avut sens vreo astfel de discriminare, atunci momentul este acesta să țineți cont de regiunile ultraperiferice care se află de altfel trecute în articolul 39 din TFUE, însă trebuie să ne gândim și la rata de finanțare pentru aceste regiuni, la negocierile bugetare, pentru că efortul bugetar pe care trebuie să-l facă el este aproape dublu față de restul regiunilor. Trebuie să întărim și uh, liniile bugetare pentru educație, pentru FEDER, politica de coeziune și să întărim sau măcar să menținem la nivelul actual uh, programele care au avut rezultate bune în aceste regiuni. În încheiere, domnule ministru, cred că președinția germană are ambiții mari și are capacitatea de a întări coeziunea socială la nivel european. Am și eu însă o întrebare pentru dumneavoastră. Ce atenție veți acorda regiunilor ultraperiferice în strategia dumneavoastră de întărire a coeziunii? Mulțumesc! Serios? Mulțumesc, domnul Kimpuru Polus.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 our attention on the major transformation process of our time, such as ne pouvons pas poursuivre. Mori Din păcate nu putem continua. Mori Pekainen, un minut și jumătate. Tilla. la notre Trecem la următorul vorbitor, Carolina Ruz. Non plus, très bien. Nici aici nu avem conexiune. Rosa D'Amato, atunci? Da, sunt prezentă și eu, domnule președinte. Vă rog atunci, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, mulțumesc președinției germane. E clar că este contextul cel mai dificil cu putință pentru a prelua președinția după criza COVID-19, care a adus criza economică cea mai mare în ultimii 100 de ani. Avem așteptări mari față de Germania. Criza COVID-19 uh, ne-a dus într-o criză economică importantă. Avem uh, un plan de redresare și aceasta în cadrul CFM-ului uh, până în 2027. O primă prioritate ar trebui să fie adoptarea acestui plan de redresare și un plan ambițios în acest plan de redresare și pentru bugetul anual. A doua prioritate este reformarea politicii de integrare economică, încercând să reconciliem creșterea economică și echilibrul uh, de mediu. Am văzut că Uniunea Europeană se confruntă cu vulnerabilitățile sale în ceea ce privește integrarea economică. Am avut crize financiare, criza euro, de dezechilibre și inegalități nord-sud, est-vest. Dumneavoastră ați declarat de mai multe ori că ați dori ca negocierile și implementarea bugetară pentru CFM 2021-2027 să se finalizeze în timpul președinției dumneavoastră, deci în aceste șase luni de zile. Cum veți face să ajungeți la un acord care pare destul de dificil în ceea ce privește CFM-ul, dacă vedem că statele membre sunt în continuare divizate și ce criterii veți aplica pentru coeziunea socială și pentru a ajuta statele membre să depășească pentru totdeauna această criză? Mulțumesc! Președinte, grație al ministru. Doamna Roza D'Amato, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. După cum ați putut constata, Comisia de Dezvoltare Regională are un punct de vedere atât de unif- destul de uniform în ce privește importanța politicii de coeziune. Comisia și Parlamentul au încercat să accelereze negocierile și să pregătească dosarele cele mai importante. Acum uh, uh, trebuie să terminăm negocierile și pe celelalte dosare. Mingea este um, jumătatea de teren a Consiliului pentru că aceste negocieri să fie încheiate. S-ar putea însă să avem de suferit de lipsa de mm, implicare a Consiliului, pentru că ar fi bine dacă opinia publică ar ști foarte bine cine pune bețe în roate uh, unei Europe adevărate și solidare. Deci mi-aș fi bucurat dacă s-ar fi dat publicității procesele verbale a reuniunilor de la Consiliu. Dumneavoastră aveți în portofoliu și energia. Energia, coeziunea și economia sunt uh, interdependente. Sunteți mulțumit de uh, eu sunt mulțumită de strategia Comisiei Europene în ceea ce privește hidrogenul verde, dar sunt îngrijorată de strategia privind hidrogenul albastru. Toată industria care va trebui să facă această tranziție Uh, o vor face cu propriilor bani sau cel puțin așa ar trebui, nu să se facă cu banii contribuabililor. Ați vorbit despre uh, siderurgie. Eu vin din uh, Taranto, acolo unde se află cea mai mare uzină siderurgică din Europa și care poluează cel mai mult. Ar fi bine dacă guvernul italian ar fi de acord cu faptul că dacă nu există adevărată evaluare de impact teritorială și din punct de vedere al amenințărilor pentru sănătate, n-ar trebui să mai construiască astfel de uzine. Mulțumesc, domnul Iorgen, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și ministrului. Aș vrea să mulțumesc uh, domnului ministru pentru uh, ce ați spus despre gaz și noile tehnologii pentru folosirea cărbunelui, iar în ceea ce privește orizont uh, Europa, știți că țările din centrul Europei și țările din regiunea Mării Baltice sunt uh, îndeaproape interesate de ce se va întâmpla uh, cu viitorul cadru financiar multianual, pentru că nu mai există fonduri consacrate um, um, regiunilor din această parte a Europei. Și mă gândesc și la regiunile din estul Poloniei, care sunt printre cele mai sărace. Noi ne-am dorit să existe uh, programe suficiente care să permită, în cadrul politicii de coeziune, acestor regiuni să prindă din urmă restul Europei. Bineînțeles că sunt și alte surse de finanțare, precum programul de dezvoltare rurală, dar oricum avem nevoie de mai multe fonduri europene, nu de mai puține. Mulțumesc! Mulțumesc Mulțumesc, stimate coleg. Punem punct acestei dezbateri. Am să dau cuvântul domnului ministru ca să poată răspunde întrebărilor ce au fost adresate, întrebări care de altfel dovedesc că în sânul comisiei noastre uh, și chiar și în cadrul Parlamentului European sunt împărtășite aceste sentimente de oarecum uh, um, atitudine ambiguă față de propunerea lui Charles Michel și așteptări foarte mari din față de președinția germană și de arbitrajele ce vor fi făcute uh, la nivelul președinției Consiliului, dar sper că v-am arătat că Parlamentul European este foarte ferm și hotărât atunci când cere respectarea anumitor principii, așa cum le-a enunțat și primul vicepreședinte, sau cum am spus și eu la începutul reuniunii și le repet, mobilizarea resurselor proprii uh, ar trebui să putem să sacrificăm uh, politica pe termen lung uh, atunci când avem nevoie de măsuri mai multe pe termen scurt, să se respecte principiile care obligă Consiliul European și mai ales articolul 175 pe tema coeziunii economice, sociale și teritoriale, deci trebuie ca acest uh, articol să fie tratat uh, respectat și pentru comisia noastră, regi este de dreptul imperativ ca fondul de redresare și toate instrumentele care au fost prezentate să respecte principiile coeziunii teritoriale, pentru că altfel există un risc enorm, un risc enorm ca uh, diferențele teritoriale să se agraveze dacă investițiile se vor concentra doar în acele regiuni care sunt mai dezvoltate decât altele și atunci diferențele se vor adânci. Noi avem datoria să veghem uh, ca acest lucru să nu se întâmple. Vă dau cuvântul, domnule ministru, imediat, dar vă rog să vă mai gândiți la un lucru, domnule ministru. Partea de control. Suntem foarte vigilenți pentru că noi suntem uh, garanția respectării metodei comunitare. Ne dorim ca la nivel regional să se ducă o politică pertinentă pentru a pune bine în aplicare toate aceste fonduri și, pe de altă parte, este o condiție sine qua non pentru a controla mai bine folosirea fondurilor europene. Și eu sunt foarte atent în această privință, mai ales la fondurile structurale. Vă dau cuvântul, domnule ministru, pentru 10 minute ca să puteți răspunde. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sper că mă veți uh, înțelege că o să mă limitez uh, doar la câteva uh, întrebări, pentru că trebuie să particip și la alte evenimente și pentru că ordinea noastră de zi este destul de încărcată, însă vă asigur că am ascultat cu toată atenția intervențiile, toate intervențiile de astăzi și o să transmit doamnei cancelar care este atmosfera în uh, Comisia Regii. Am spus deja dinainte, eu nu voi uh, participa la discuțiile între șefii de stat și guverne. Deci uh, influența mea asupra cifrelor și faptelor uh, care vor fi decise este destul de uh, limitată și dacă nu se va găsi o soluție, desigur va urma o nouă rundă de discuții între guvernele naționale, ocazie cu care pot să mă exprim și să transmit argumentele uh, expuse de dumneavoastră. Sunt, de, sunt cu totul de acord cu Pascal Arimon, programul Interreg este foarte important, eu întotdeauna l-am susținut și uh, Cred că acest program este foarte util, însă, în primul rând, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că este mai bine cunoscut în Uniunea Europeană. Nu știu dacă știți. Eu vin dintr-o zo- asemenea zonă de, de frontieră și în, în circunscripția mea electorală se întâlnește uh, Franța, unde există o regiune rurală, nu prea dezvoltată din punct de vedere economic, se întâlnește cu landul Zarland, care are probleme structurale, dar care are o veche istorie uh, industrială, oțel și cărbune și se întâlnește și cu Luxemburg, o zonă unde um, există această tradiție a serviciilor bancare și așa mai departe. Și nu mai există, nu mai pot, nu mai pot fi recunoscute frontiere. Cetățenii din uh, Luxemburg achiziționează case și terenuri în Franța și în Germania pentru că prețurile sunt mai bune Uh, cetățenii francezi și cei germani merg uh, să lucreze în uh, Luxemburg, toată lumea cumpără, își face cumpărăturile din circunscripția mea electorală pentru că prețurile la alimente sunt mai bune și toată lumea iasă la restaurant în Franța pentru că Uh, tradiția culinară este mult mai uh, bună în Franța și vinurile, uh, vinurile sunt bune din toate regiunile respective. Deci, în această regiune, unde procesul și zona Schengen, deschiderea frontierelor au avut efecte atât de pozitive, acolo au fost reintroduse controlele la graniță cu ocazia acestei crize. Oamenii au trebuit să stea în ore în șir la cozi până au putut să meargă la lucru sau să se întoarcă înapoi acasă ceea ce a distrus atât de multă încredere încât, dragă Pascal Arimon, eu cred că, într-adevăr, această temă a cooperării transfrontaliere trebuie să devină mult, mult mai prioritară. Însă, am și văzut că, eh, după ce în anul 2008 eh, fusesem secretar de stat eh, în, secretar, în Ministerul de Interne, ministrul de interne era Wolfgang Schäuble, a fost un an în care am extins zona Schengen um, cu alte uh, state, cu excepția Maltei și am văzut că cooperarea transfrontalieră între Polonia și uh, Germania, între Polonia și uh, Cehia, nu a evoluat atât de mult ca în vechea Europa, de exemplu, în zonele de frontieră din vechea Europa. Deci eu cred că ar trebui să discutăm mai mult despre bune practici și în politica Uh, regionale și politica structurală, avem nevoie de un mai bun schimb de bune practici pentru a vedea unde lucrurile au uh, funcționat, um, cum putem să finanțăm creștere uh, economică prin fondurile de care dispunem. Bavaria, de exemplu, face parte, se numără printre cele mai bogate landuri europene. Eu, când eram elev și student, Bavaria era printre cele mai sărace landuri europene. Uh, și au avut o politică foarte eficientă uh, uh, uh, structurală Um, și uh, colegului Kraft. Economia de piață este importantă și nu putem ignora economia de piață, dar statul poate uneori ajuta. Au existat regiuni foarte subdezvoltate în Bavaria și fostul uh, ministru Zehofer, uh, astăzi ministrul de interne în Germania, ne, ne povestea că au, uh, s-a început, de exemplu, mutarea unor autorități de stat în regiuni tocmai defavorizate. Și după aceea au început să se mute și alți oameni, s-au deschis întreprinderi mici și mijlocii, au apărut uh, clustere de, adevărate clustere de uh, inovare în zonele respective și uh, acum șomajul în München se poate compara cu celelalte regiuni dezvoltate din Germania. Deci este un succes al politicii de coeziune până la urmă. În ceea ce privește inițiativa pentru uh, tineri, șomajul în rândul tinerilor, aceasta face parte din CFM în continuare, cred, însă trebuie să spun că sunt profund uh, preocupat de faptul că șomajul în rândul tinerilor este atât de diferit între statele membre. În anumite state membre acesta este extrem de mare, în altele a scăzut foarte mult, de exemplu în țara din care provin eu și cred că o explicație este și ține și de ratele de creștere economică și de um, cât de flexibile sunt piețele muncii. Drept urmare, dacă există țări unde creșterea economică este mai redusă mm, față de cea din uh, Germania, dar unde este um, la fel de dificil să uh, concediezi un angajat dacă nu ești de acord cu el, atunci consecința este că există mai puține locuri de muncă pentru tine. Și dacă există un grad mai mare de flexibilitate, în acest punct de vedere, tinerii au o șansă să găsească un loc de muncă, să Uh, găsească un stagiu pentru a învăța o, o meserie înainte să împlinească 30 de ani, de exemplu, drept urmare, nu cred că trebuie să ne pierdem încrederea în economia noastră de piață. Cu ocazia crizei bancare um, din 2008-2009 am uh, instituit acest program european și la momentul respectiv am crezut că este posibil să-i convingem pe tineri să accepte um, stagii în uh, regiuni din Europa unde există un potențial de, de creștere și am văzut că uh, cursurile lingvistice au uh, funcționat foarte bine, însă circulația liberă a tinerilor nu a, a funcționat atât de bine pentru că tocmai tinerii, tinerilor le cade greu să se despartă de prieteni, de familie și așa mai departe. Deci Uh, eu cred că ar trebui să promovăm mai mult migrația uh, specialiștilor, muncitorilor uh, specialiști de, de specialitate, care deja au, tre- au mai mult de 30-40 de ani, și, însă și dacă pleacă dintr-o țară, poate eliberează un loc de muncă care poate fi ocupat de un tânăr în țara respectivă. Și este o chestiune complexă, însă oricum nu trebuie să Uh, să-i dezamăgim pe tineri. În ceea ce privește suveranitatea Europei în domeniul uh, industrial, am discutat această chestiune în detaliu în Comisia ITRA. Eu cred că în anumite domenii am pierdut parțial această uh, suveranitate prin împărțirea muncii pe plan global. Am văzut că întregi domenii, în anii 60, de exemplu, Uh, televizoarele. Astăzi este vorba de uh, telefoanele inteligente, de tehnologia de telecomunicații. Peste tot am pierdut întreprinderi uh, în aceste domenii, am pierdut aceste întreprinderi europene, întreprinderi care acum um, sunt, se regăsesc mai degrabă în Asia eu sunt un uh, puternic susținător al fenomenului globalizării, care cred că pentru toată lumea a sporit, a crescut nivelul de, de viață. Însă trebuie să ne gândim care sunt uh, industriile de care avem nevoie europene și uh, care sunt domeniile unde dorim să fim independenți. Um, există aici o legătură cu discuția privind tehnologia 5G. Din acest punct de vedere, se pune întrebarea dacă am putea exclude un anumit furnizor uh, din China sau nu, așa cum și-ar dori uh, partenerii noștri americani și așa cum tocmai au uh, decis britanici. Eu nu, prea, eu nu sunt convins de această oportunitate. Putem exclude un asemenea furnizor dacă dovedim că nu a fost respectat Uh, dreptul uh, european, dacă există dovezi concrete sau cel puțin uh, plauzibile, nu în lipsa oricăror indicii în acest sens. Însă ar fi important ca Nokia și Ericsson, de exemplu, să își dezvolte capacitățile astfel încât în acest domeniu să devină um, adevărați competitori și în Europa, drept urmare nu doar când vine vorba de, hid- de, de uh, hidrogen, uh, ci când vine vorba și de acest subiect, vom crea un uh, proiect important de interes comun european, tocmai pentru a ne întări capacitățile proprii industriale. Și sunt de acord și cu domnul președinte. Trebuie să fim atenți ca aceste evoluții să fie uh, <laughs> canalizate și înspre regiunile care nu au avut un lung trecut uh, industrial. Este ceva posibil și de dorit. De exemplu, în orașul uh, Dresda, care era competitiv uh, în multe domenii, dar nu în domeniul electronic. Acum este, unul din, um, este una din zonele cele mai competitive în domeniul um, electrotehnic, de, de exemplu. S-a investit foarte mult în producția de conductori și semiconductori miliarde de euro au fost uh, investite în acest domeniu în uh, Dresda, ceea ce a făcut ca Dresda și zona din, uh, din, din, din jurul Dresdei, dintr-o regiune defavorizată, să ajungă aproape o regiune extrem dezvoltată. Daniel Buda a întrebat în legătură cu posibilitățile flexibile de efectuare a plăților, Aici uh, există un rol atât pentru Consiliu cât și pentru Parlament. Comisia a făcut o propunere de simplificare pe care o privesc cu ochi pozitiv. Eu susțin întotdeauna simplificarea, însă spun ceea ce am spus și în alte comisii ale Parlamentului European, o chestiune pe care am discutat-o și cu uh, comisarul Maroșescovici, uh, vineri când a fost la Bruxelles. Peste tot este posibilă simplificarea. În urmă cu câțiva ani în Germania am introdus uh, regula one in, one out. O normă va fi introdusă dacă renunțăm la o altă normă. Și a func- au funcționat lucrurile. Am putea să ne gândim la un asemenea sistem și pe plan european. Pentru că uh, politica europeană este privită bine în acest moment de cetățenii europeni, însă toată lumea recunoaște că este foarte complicat uh, să înțelegi cum poți să accesezi anumite fonduri. Și este un lucru valabil, fondurile europene nu este vorba doar pentru politica de coeziune, ci pentru toate domeniile unde pot fi accesate fonduri europene. Apoi uh, am, am fost întrebat dacă vor exista suficiente fonduri de coeziune. Mm, dacă am înțeles uh, bine, domnule uh, președinte, uh, Uh, propunerea domnului Charles Michel nu merge suficient de departe, în ciuda unor uh, elemente utile. Uh, nu este 100% mulțumitoare, așa cum s-a spus de mai multe persoane în această comisie. În ceea ce privește paritatea între sexe, eu întotdeauna am susținut această paritate Acasă am citit o carte de Meisenburg, o femeie din secolul XIX care și-a petrecut viața în uh, Londra, Paris și în Roma și în memoriile sale, în prefață, uh, spune că noua epocă este atât de promițătoare încât uh, egalitatea între femei și bărbați poate fi atinsă foarte repede, Uh, au trecut 150 de ani de când uh, se credea acest lucru uh, și nu am ajuns la această paritate. Cu toate acestea, când vine vorba de redresare, nu cred că ar trebui să, să facem greșeala, să ne bazăm doar pe diferite cote și să nu ajungem la creștere economică până la urmă, pentru că avem nevoie de creștere economică uh, acum. În calitate de ministru, în economie. Am vizitat de mai multe ori Japonia, o țară minunată, dar care uh, de la criza economică nu a mai uh, crescut din punct de vedere economic. Uh, ratele de creștere economică în fiecare an a fost în jur sau sub 1% um, și am, se văd consecințele uh, acestei tendințe și mi-aș dori Chiar mi-aș dori să evităm această situație, mi-aș dori ca în Europa să ne putem permite noi proiecte care să înlăture inegalitățile și acest lucru va fi mult mai ușor dacă vom avea din nou creștere economică. Am o veste bună uh, când vine vorba de cartea de la Leipzig, pe care, la care v-ați referit. Aș dori să, să vă felicit că cunoașteți această carte. Eu a trebuit să mă interesez cine este responsabil la noi este vorba de uh, ministrul de interne care are competențe și în domeniul uh, construcțiilor. Și va avea loc un consiliu informal și se dorește un acord pe marginea acestei carte, care este importantă și din punctul de vedere al președinției germane. S-au spus multe uh, vis-a-vis -vis de gazele naturale și eu v-am, exp- v-am uh, expus care este părerea mea, pentru că eu sunt persoana care este convinsă de faptul că e o posibilitate de a combate schimbările climatice, însă totul depinde de perspectivă. Puteți spune, Doamne, Dumnezeule, gazele naturale sunt, car- sunt carburanți fosili și toți carburanții fosili trebuie să fie interziși dar putem avea și o altă perspectivă, să spunem că gazele naturale înlocuiesc cărbunii au, uh, o tre- au uh, cauzează emisii um, mai puține cu o treime și, desigur, uh, hidrogenul verde trebuie să fie, este de preferat celui albastru, însă nu dispunem încă de el. Eu sper ca în, în viața, pe parcursul vieții mele, să asist la hidrogenul verde, însă va, vor mai dura decenii. Uh, din punctul meu de vedere, eu nu doresc să începem o dezbatere în ceea ce privește uh, hidrogenul albastru care este uh, obținut din gaze naturale și dioxidul de carbon este captat și stocat sub fundul mării, este presat acolo această tehnologie se tot discută în, despre ea în Europa de mulți ani, încă nu și nu a fost implementată până acum. Însă, o țară ca Norvegia, o țară care uh, face mult mai multe lucruri pentru protecția mediului conjurător, investește foarte mulți bani și în state din lumea a treia pentru a proteja mediul conjurător. Dacă o asemenea țară se gândește la o această tehnologie ca în câmpurile um, ca în zăcămintele uh, uh, goale din Marea uh, Nordului să <laughs> ca aceste zăcăminte goale să fie folosite pentru a stoca 400 de milioane de ani um, dioxidul de, de carbon, mi se pare o idee foarte bună și să ignorăm această idee mi s-ar părea o decizie irresponsabilă. Frank Botas m-a întrebat ce facem pentru salva... Uh, domnul Botoș m-a, m-a întrebat ce facem pentru salvarea industriei auto. Uh, vom avea și pe viitor mobilitate, însă această mobilitate va trebui să fie mai durabilă. Vom avea și uh, Uh, mobilitate electrică. Vom vedea că um, condusul autonom va face că va face să avem nevoie de mai puțin autoturism pentru a transporta mai mulți oameni. Vom vedea că se vor folosi mai multe tipuri de carburanți, că se va produce mai puțin dioxid de carbon. Și pentru că va exista și pe viitor uh, mobilitate în ciuda unui transport public uh, mai dezvoltat, este și în interesul nostru ca uh, serviciile de mobilitate să fie produse și în, în Europa. Discut uh, în mod intens cu industria uh, furnizorilor de, de piese, cu industria producătoare de mașini din Europa și îi, îi sfătuiesc pe toți să discute, să discute cu furnizorii despre transformările necesare, de exemplu o instalație de climă pentru, pentru un autoturism electric care are nevoie de o rezistență electrică diferită față de cea necesară la un, o mașină cu, uh, care are un motor pe, uh, cu combustie internă. Și trebuie să ne dăm seama că dacă nu vom dispune de mijloacele financiare necesare pentru a investi, pentru a dezvolta toate aceste tehnologii, vom pierde producția din Europa, producția care se va muta în Asia. Drept urmare, eu uh, susțin uh, toate aceste chestiuni. De exemplu, eu uh, spunem că, desigur, ne interesează să avem motoare cu combustie internă uh, cu emisii mai reduse, pentru că nu toți cetățenii uh, în următoarele luni nu, își pot, nu, nu vor putea cumpăra autoturisme uh, electrice. Pentru că, în primul rând, nu există atât de multe autoturisme electrice. Uh, nu aș dori să-mi exagerez rolul, dar am, în, uh, discutând la telefon cu Elon Musk, uh, m-am, mi-am adus contribuția ca o fabrică Tesla, o Gigafactory, să fie construită în Germania, în Brandenburg, lângă Berlin, unde vor apărea, vor apărea zeci de mii de locuri uh, de muncă într-o regiune um, defavorizată uh, uh, din, din, din, punct, din, din punct de vedere structural, vom avea o fabrică de catozi care, de catode care sunt foarte importante pentru uh, tocmai autoturismele uh, electrice și am avea nevoie de mai multe exemple în acest sens. Uh, am fost întrebat și în legătură cu, cu Europa competitivă. competitivă. Este un subiect foarte uh, important pentru uh, mine. Dacă ne dorim aceste standarde înalte de mediu, de sănătate, de educație și așa mai departe, nu, nu, nu, le, nu ni le putem permite uh, și nu le vom avea decât dacă vom avea creștere economică. Poate vă duceți aminte de strategia de la Lisabona care dorea ca Europa să devină uh, cea mai uh, uh, regiunea cu cea mai durabilă creștere și așa mai departe. O uh, strategie care a dat greș greș pentru că nu a făcut de să stabilească anumite obiective, însă nu a făcut nimic uh, concret pentru atingerea acestora și aș dori să facem acest lucru împreună cu dumneavoastră în președinția noastră, care uh, va trece, va zbura foarte repede, dar în timpul pe care îl avem la dispoziție mi-aș uh, dori să discut toate aceste chestiuni împreună cu dumneavoastră. Extremement uh, important. Foarte important și pentru mine și pentru colaboratorii mei și pentru colegii mei. A, acum am o idee mult mai clară a opiniilor dumneavoastră și a pozițiilor dumneavoastră. Mă refeream la această dezbatere care a fost foarte importantă pentru mine și pentru echipa mea și vă promit că în timpul uh, următoarelor 5 luni care au mai rămas vom coopera foarte îndeaproape. Vă mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumim pentru Uh, atenția cu care ați uh, răspuns la toate întrebările ce v-au fost adresate și pentru precizia din răspunsurile dumneavoastră. În plus, ați abordat multe subiecte strategice. Suntem într-o situație de urgență, dar în același timp nu trebuie să pierdem din vedere chestiunile strategice care ne obligă să ne gândim la viitorul politicii regionale. În această după-amiază am fi putut discuta și despre demografie, în urmă cu câteva zile a fost publicat un raport, de pildă, care a demonstrat că populația Europei până în 2100 va continua să scadă și țări precum Portugalia sau Spania uh, vor avea o populație înjumătățită. Iată ce ar trebui să ne dea de gândit uh, uh, și să vedem cum ne elaborăm viitoarele politici. Vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii de cea mai înaltă calitate și sper că Consiliul European uh, se va gândi la toate aceste aspecte uh, atunci când va lua hotărârile ce vor avea un impact asupra viitorului Uniunii Europene. Acum uh, punem punct primei părți a ședinței noastre, deoarece știți că ne regăsim peste două ore pentru o nouă reuniune a Comisiei Regii, consacrată unui aspect deosebit de important. Vom discuta despre React EU. Deci se va discuta pentru prima oară despre React EU și în plus trebuie să adoptăm dispoziții importante pentru Portugalia și mai ales pentru uh, Madeira și insulele Azore. Deci vă dau o întâlnire la orele 17.45 pentru a doua parte a ședinței noastre. Mulțumesc! Președintele mulțumește și interpreților. Mulțumim!